Domnul președinte. Doamna președinte. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Doamnelor și domnilor, Deschidem sesiunea. Primul punct pe ordinea de zi este o întrebare cu solicitare de răspuns oral referitoare la uh, aplicarea directivei privind evaluarea de impact asupra mediului. Domnule Howitt, aveți un punct de procedură? It's a point of order. Da, um, e vorba de uh, regula 96 în legătură cu președintele, am cerut președintelui să scrie asociațiilor de de Formula 1, inclusiv celei din circumscripția mea, în legătură cu organizarea unui uh, circuit de Formula 1 și am atras atenția președintelui că uh, sportivii sunt implicați de foarte multe ori în uh, lupta pentru drepturile omului, de exemplu Muhammad Ali și implicarea lui în Vietnam și cei de la Olimpiada de la Moscova și așa mai departe. Și dacă una din echipe se va retrage de la acest circuit din motive de drepturile omului, uh, la, e vorba de circuitul din Bahrain, noi îi vom susține și nu trebuie să permitem uh, circuitului de la Bahrain să fie uh, asociat cu circuite europene, cum este cel de la Monaco, Nürburgring și așa mai departe. Președinte, am luat notă, domnule Howitt, vă mulțumim pentru intervenție și vom transmite mesajul dumneavoastră mai departe. Încă un punct de procedură? Domnul Sliter. Da, doamnă președinte, sunt raportor la raportorul privind acordurile de investiții bilaterale în perioada de tranziție de după tratatul de la Lisabona. După o analiză atentă a votului din uh, Parlament și o analiză a propunerii Consiliului, aș dori să uh, demisionez din funcția de raportor pentru acest raport, deoarece pozițiile Consiliului și ale și a Parlamentului sunt unilaterale, favorizează interesele investitorilor, dar nu țin cont de nevoia de transparență iar statele membre vechi nu țin cont de nevoile noilor state membre și nu există niciun echilibru între drepturile investitorilor și obligațiile lor de a respecta mediul și de a întruni condițiile juridice. Nu pot susține poziția Parlamentului, de aceea nu mă pot ocupa eu de negocieri. De aceea doresc să las această funcție președintelui comisiei noastre. Da, mulțumesc, domnule Schlitter, dar acesta nu e un punct de procedură, e un lucru pe care trebuie să-l prezentați în fața Comisiei de Resort. Stimați colegi, vă rog să respectați timpul de vorbire. Știți bine că astăzi avem voturi și tot astăzi plecăm de la Strasbourg. Deci voturile trebuie să înceapă la timp. Vă mulțumesc deci pentru înțelegere. Astăzi, pe ordinea de zi, avem în primul Trecem la primul punct și dăm cuvântul domnului Viland 5 minute. Mulțumesc, mulțumesc doamnă președinte, dragi colegi, domnule comisar. Vorbesc în numele doamnei Mazzoni, președinta Comisiei pentru Petiții, care, din păcate, nu a putut să ni se alăture astăzi. Există o serie de poziții importante în comisie și s-ar putea să nu avem uh, miile de semnături pe care le găsim la alte petiții. Cu toate acestea, este un subiect extrem de important. Vorbim despre aplicarea uniformă a legislației în întreaga Uniune Europene. Acesta este motivul care a stat la baza acestei petiții. Raportul, în acest caz, referitor la teleschiuri arată că mass media locală dorește să vadă un vinovat identificat. Există și un lobby pentru protecția naturii care se, este în confruntare cu autoritățile locale, însă nu cred că e o idee bună să discutăm așa petiția. Doamna Lichtenberger a fost parte a misiunii care a mers de documentare care a mers în Austria și nu cred că e o idee bună să acționăm în calitate de Curte Supremă de Apel. Trebuie însă să ne asigurăm că legislația este aplicată în mod uniform și asta ne duce la esența acestei petiții. Autorii petiției susțin că pragul de 20 de hectare, nivelul limită de 20 de hectare, nu a fost aplicat în mod corect, că proiectul propriu-zis era mult mai mare de 20 de hectare, dar a fost împărțit artificial în segmente care să fie sub 20 de hectare. Și acum uh, nivelul limită este de 10 hectare, deci lucrurile s-au schimbat de când a fost adresată această petiție. Însă, înțelegem că dispozițiile care ar fi trebuit să se aplice în cadrul directivei privind impactul asupra mediului au avut de suferit Aici nu este vorba despre întinderi vaste de teren care nu au fost incluse în calcule. Trebuie de asemenea să avem în vedere și uh, dimensiunea parcărilor aferente acestor teleschiuri și așa mai departe. Ideea este să încercăm să vedem dincolo de aparențe. Trebuie să existe transpunerea corectă a legislației și apoi aplicarea sa corectă Asta este ceea ce se cere. Și acest lucru nu este valabil doar pentru Austria, este valabil și pentru celelalte state membre. Mai cunosc astfel de cazuri. Autoritățile trebuie să hotărască cum se organizează această transpunere Trebuie să vedem dacă este posibil ca proiectele să se prelungească în timp, să se permită să, autorilor proiectelor să spună că este un plan de ansamblu împărțit pe segmente de timp. Dacă un astfel de proiect trebuie abordat diferit față de un proiect care se aplică în același timp. Dacă acest lucru s-a întâmplat aici, trebuie să vedem dacă a fost făcut uh, intenționat, cu intenția de a înșela sau nu. În ceea ce privește instalațiile de acest gen, în uh, noile zone cu pârtii de schiuri care ocupă 1, 3 sau 10 hectare, trebuie să vedem dacă acestea ar trebui sau nu să intre în calcul atunci când se face evaluarea impactului. Normele europene spun că proiectele de mari dimensiuni trebuie să includă în evaluarea impactului și suprafețele aferente, nu doar suprafețele directe. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Wieland. Ați respectat timpul care v-a fost alocta, alocat. Acum, domnul Oettinger, din partea Comisiei Europene. Aveți cuvântul sehr verehrten Damen und Herren Mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați. Parlamentul trebuie să asigure respectarea prevederilor legate de mediu, iar directiva privind evaluarea impactului asupra mediului are o importanță um, foarte mare în ceea ce privește dezvoltarea ecologică a Uniunii Europene. Este un instrument uh, important pentru dezvoltarea durabilă. Proiecte ample cu incidențe asupra mediului trebuie să fie analizate în vederea identificării efectelor directe și indirecte asupra mediului. Este vorba despre proiecte pentru care statele membre trebuie să decidă dacă este necesar sau nu să se procedeze la această evaluare, la această analiză. În regiunea de care vorbiți, statul membru trebuie să decidă dacă este nevoie de o anchetă, de o analiză. Iar atitudinea guvernului austriac nu a fost una satisfăcătoare pentru moment, pentru că, într-adevăr, era vorba de suprafețe de 10, 20 sau chiar mai multe hectare. Ca urmare, comisia s-a adresat guvernului austriac și i-a cerut să explice modul în care s-a asigurat că acest proiect respectă directiva privind evaluarea de impact asupra mediului. Guvernul austriac a răspuns că nu era nevoie de o evaluare a impactului asupra mediului, având în vedere că suprafața proiectului era mai mică de 20 de hectare. Noi am răspuns că pentru a calcula suprafața utilizată și pentru a decide dacă este nevoie sau nu de o evaluare de impact asupra mediului, nu trebuie uh, Luată în calcul regiunea în sens strict, zona în sens strict, ci într-un sens mai larg. În guvernul austriac nu ne-a răspuns așadar uh, cu suficiente detalii, nu ne-a dat o interpretare clară. În acest context, totul depinde de suprafața totală a zonei respective. Trebuie ținut cont de mai multe elemente pentru realizarea evaluării de impact. Făcând această împărțire a proiectului în mai multe subproiecte sau mai multe etape, s-a încălcat directiva. Uh, insistăm că este nevoie de o evaluare generală. Aceasta este poziția noastră juridică. Obiectivele directivei privind evaluarea impactului asupra mediului nu presupun împărțirea proiectelor în mai multe părți. În uh, cazul de față, proiectele implică măsuri de construcție, ca urmare, zona respectivă trebuie luată în calcul în totalitate. Ca urmare, trebuie incluse suprafețele care fac parte în mod clar din proiect, chiar dacă pe acele suprafețe nu se uh, fac niciun fel de construcții. De aceea, uh, în regiunea Melauda Mülls Mills, ar fi trebuit realizată o evaluare a impactului asupra mediului și această decizie ar fi trebuit făcută publică. Autoritățile austriece nu au respectat aceste condiții și nu au realizat analiza necesară. Proiectul a fost aprobat acum 5 ani, proiectele de construcții s-au finalizat între timp și am uh, cerut detalii suplimentare guvernului austriac pentru a vedea dacă sunt necesare măsuri pentru diminuarea efectelor asupra proiectelor, asupra mediului. Astfel trebuie să vedem dacă este nevoie de niște măsuri suplimentare pentru diminuarea efectelor acestui proiect asupra naturii din regiune. Autoritățile ne-au confirmat că în um, momentul în care se va face o extindere a acestor zone dedicate pârtilor de schi sau când se vor crea noi uh, zone cu pârtii de schi, se va realiza într-adevăr o analiză pentru a vedea dacă este necesară sau nu o evaluare de impact asupra mediului. De altfel, această directivă uh, este în curs de revizuire la ora actuală. Avem intenția să uh, elaborăm un nou text care să întărească protecția mediului și să țină cont de diversitatea biologică, să țină um, cont așadar de, de biodiversitate, să țină cont de jurisprudența recentă a Curții Europene de Justiție și care să permită o armonizare uh, mai simplă a diferitelor prevederi excluzând orice posibilitate de evitare a, a, uh, dispozițiilor juri, a aplicării dispozițiilor juridice ale directivei. Anul uh, trecut a avut loc un a, uh, proces de consultare publică și în urma acestui proces se face o evaluare și până în 2012 vom putea înainta o propunere pentru a evita orice abuz atunci când este vorba de proiecte de construcții și pentru a evita așadar orice încălcare a directivei. În prezent, evaluările impactului asupra mediului realizate în Austria sunt conforme directivei. Și trebuie să ne asigurăm că dacă există noi extinderi ale stațiunilor de schi la Tamuls, vor fi respectate toate dispozițiile necesare și vom putea trage învățămintele necesare din această situație. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum vorbitorii în numele grupurilor politice. Începem cu grupul PPE, domnul Iar. Două minute. Și vă rog să respectați timpul, pentru că avem deja o mică întârziere. Comisar. Doamnă președinte, domnule comisar, colegul meu Viland a explicat foarte bine fondul problemei. Aș dori și eu să vă prezint câteva reflexii politice de data aceasta. Atunci când se reexaminează regulamente și directive, nu este un lucru rău, este un lucru bun pentru că se pot interpreta mai bine și se pot pune la punct detaliile. Și sigur că se poate ține cont și de modul lor de implementare. Sigur că Comisia Petiții nu este un organ de revizuire, însă eu, ca membru al Comisiei Petii, sunt mândru de această petiție, deoarece ne-a permis să constatăm că la fața locului eh, lucrurile sunt interpretate altfel decât le interpretăm noi aici. Și astfel eh, putem contribui la modificarea unui text legislativ, ceea ce este un succes și pentru noi și pentru politica europeană. Am identificat o problemă de ordin general. Din ce în ce mai mulți cetățeni se ocupă de implementarea dreptului comunitar referitor la mediu în statele membre. În cadrul procedurii, noi adresăm întrebări comisiei care ne explică că ea pornește de la principiul că statul membru X aplică regulamentul sau directiva europeană în chestiune și că nu sunt motive de intervenție. Însă, cred că am avea nevoie de un instrument pe care să-l folosim în situațiile în care constatăm că uh, realitatea nu este conformă cu legislația. Așadar, am avea nevoie de un instrument de intervenție. De data aceasta avem o soluție pentru viitor, dar nu și pentru trecut. Mulțumesc în numele S și D, domnul Leichtfried, un minut. Doamnă președintă, cred că lucrurile care au fost discutate aici ne ajută să tragem destul de multe lecții. Austriecilor le place să schieze și pentru asta e nevoie de pârtii. Însă, trebuie să existe și un peisaj plăcut. Nimeni nu va schia uh, în locuri care nu sunt adecvate. În trecut s-au construit uh, piste de schi fără a se lua în considerare aceste aspecte și Aici putem să spunem că intervine plus valoarea adusă de Uniunea Europeană și de Parlamentul European, fiindcă e adevărat, anumite lucruri au fost făcute greșit. Dar uh, a fost depusă o petiție la care am răspuns și, în consecință, Austria uh, trebuie să răspundă și cred că este un exemplu foarte bun cu privire la cum trebuie să evolueze lucrurile. Doamna Listenberg, un minut. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc pentru aceste informații. Ceea ce ați spus este foarte important, dar am totuși o întrebare suplimentară pentru dumneavoastră. Ați spus că aplicarea evaluării impactului asupra mediului este satisfăcătoare în Austria, din punctul de vedere al Comisiei, însă Curtea de Justiție, Curtea Europeană de Justiție spune că atunci când există o procedură de evaluare a impactului asupra mediului pentru o analiză pentru a vedea dacă este nevoie de o evaluare a impactului asupra mediului, este necesară să fie consultată societatea civilă. Și aș vrea să subliniez un lucru. Pentru mine este foarte importantă următoarea chestiune. Mă întreb dacă în cazul unei stațiuni de schi nu trebuie să se ia în considerare și alte implicații. Sigur că nu e vorba de o distrugere uh, directă a mediului înconjurător. E adevărat însă că unele părți ale regiunii au fost uh, afectate, dar trebuie să vedem ce învățăminte tragem pentru următoarele zuri. Uh, domnul Maier, două minute, GUE. Bueno, tenemos un, un caso que nos... Iată că suntem confruntați cu un caz care ne va ajuta, poate, să găsim o soluție. Așa a spus domnul Iar, așa ne-a spus și comisia și așa se va scrie și în raportul anual al comisiei PETI, raportul privind deciziile pe 2010. Exemplul de la Damuls poate fi util și în Alpi și în Pirinei, adică atunci când un cetățean european ar depune o plângere, Termenul care trece până la soluționarea acesteia nu permite rezolvarea problemei și atrage după sine pagube irreversibile. Foarte adesea, statele ocolesc directiva privind evaluările de impact asupra mediului, uneori în zone foarte delicate ale ecosistemului european, cum sunt Alpii sau Pirinei în Spania. Aici, pentru a se ocoli directiva, S-a fragmentat acest proiect și deci astfel s-au eludat cerințele privind protecția mediului. Credeți, domnule comisar, că este necesar să fie aplicate în mod riguros evaluările de impact asupra mediului? Și dacă da, ați putea să acționați mai repede pentru ca aceste lucrări să nu se pună în practică? Deși există chiar studii care arată că ar fi fost necesară o evaluare de impact asupra mediului prealabilă. Haideți să încercăm să acționăm rapid și să lucrăm la Comisia PETI ca să uh, reducem termenele și să împiedicăm statele să mai ocolească această directivă. Au făcut-o multe state, am menționat Austria, dar și în Spania există o lucrare în Pirinei similară într-o stațiune de schimb. și în regiunea Aragon se va încerca fracționarea proiectului ca să se scape de prevederile de protecție a mediului. Trebuie să luăm măsuri să împiedicăm acest lucru. Mulțumesc din partea neafiliaților, doamna Vertman, două minute. Mulțumesc, dragi colegi, domnule comisar Oettinger. Obiectivul directivei privind evaluarea impactului asupra mediului este cunoașterea și evaluarea impactelor directe și indirecte asupra mediului în cazul anumitor proiecte. Adesea însă se constată că legislația este uh, evitată, este ocolită. În legislația europeană se spune că statele membre trebuie să înțeleagă faptul că obiectivul directivei sau domeniul de aplicare nu trebuie evitat împărțind proiectele în loturi mai mici. A fost elaborat un raport privind utilitatea acestei directive, însă Comisia nu a identificat problemele legate de aplicarea în practică a acestei directive. În raport se face o adresare directă la statele membre. Nivelul limită a fost stabilit și se aplică tuturor statelor membre, prin urmare și Austriei. S-a solicitat efectuarea unui, unui studiu special, mai ales în zonele sensibile. Așteptăm acum rezultatele acestei evaluări. Între timp, cetățenii din Austria protestează fiindcă preocupările lor nu sunt suficient luate în considerare. Jurisprudența Curții de Justiție trebuie să permită și participarea opiniei publice. Exact ca în cazul de față nu există o suficientă participare a opiniei publice, a societății civile în acest proces, lucru valabil în mai multe state europene și trebuie să ne asigurăm că se aplică o procedură europeană în ceea ce privește participarea publicului la această evaluare. Mulțumesc. Acum restul oratorilor începe cu domnul Zeber, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, lista vorbitorilor înscriși arată că ar putea exista impresia că Uniunea Europeană este considerată ca o super autoritate din cauza acestei petiții ridicate de Comisia pentru Petiții. Însă, referindu-mă la Uh, petiția de față, am încercat să văd dacă legislația privind mediul a fost aplicată în mod corect. Mă întreb dacă Austria a uh, aplicat cu adevărat această directivă privind evaluarea impactului asupra mediului. Trebuie să știți că în Austria există o lungă tradiție juridică și Austria a încercat să respecte regulile. Uh, în cadrul acestei proceduri, juriștii au ajuns la concluzia că uh, probabil au fost comise niște mici erori, însă e vorba doar de mici procente care ar putea duce la discuții. Unele măsuri au fost uh, deja întreprinse și cred că trebuie să ținem cont și de aspectele politice implicate aici. În cadrul acestui proiect uh, s-a încercat corectarea unor greșeli anterioare și cred că ar trebui să uh, vedem acest lucru în, în, în context. Într-adevăr, probabil că toate aceste prevederi ale directivei trebuie respectate în același mod în toate statele membre și probabil că în anumite locuri uh, efectele asupra mediului au fost uh, puțin mai, mai negative. Este un lucru important pentru viitorul ecologic al Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule Seber. Um, următorul orator, domnul Melzer, nu este prezent. Ca urmare, trecem la procedura Catch the Eye. Avem patru colegi înscriși. A, și domnul Vilent va lua cuvântul, dar la sfârșit pentru a-i asculta întâi pe ceilalți colegi. Domnul Böge, un minut, vă rog. hohes haus uh, sehr geehrte kolleginnen und kollegen! dragi colegi domnule comisar autoritățile naționale au tras concluziile acestui caz. Asta ne-a spus domnul comisar Oettinger. Ministrul mediului din Austria a reacționat în mod foarte pozitiv. Și cred că acest lucru poate reprezenta un exemplu pentru multe alte cazuri, pe care de altfel mulți nici nu le cunosc. Aș dori să revin și asupra celor spuse de domnul Iar, care solicită utilizarea unor instrumente eficiente încă din faza de pregătire a proiectelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Ferreira, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte repede, câteva considerente. Din uh, experiență, din aplicarea în practică a directivei privind evaluarea impactului, știm că această directivă trebuie să fie îmbunătățită. Trebuie să ia în considerare impactul cumulat al uh, tuturor elementelor unui proiect. Și cred că uneori riscăm să nu vedem uh, pădurea de copaci. Trebuie să luăm uh, în considerare impactul cumulat al efectelor omului asupra naturii și trebuie să se pună accentul pe această directivă a evaluării impactului. Trebuie să vedem în ce măsură a fost evaluat impactul asupra mediului, dacă este nevoie de măsuri de reducere sau de compensare, dacă acestea au fost aplicate. Autoritățile responsabile cu protecția mediului trebuie să joace un rol important aici și trebuie să intervină. De asemenea, e nevoie de mai multă transparență și de o mai mare participare a opiniei publice pentru a asigura transparența, calitatea și independența studiilor. Mulțumesc! Doamna Morconaite, un minut. Ne pirmininkė, šiandieną mes kalbam ir discutăm. Mulțumesc, doamna președinte. Astăzi vorbim despre un proiect precis, despre un proiect concret Trebuie să înțelegem că această procedură a evaluării impactului asupra mediului este una complicată atât la nivel național cât și la nivel comunitar. Problema astăzi este criza de încredere față de această procedură uh, și față de expertizele care sunt uh, conduse în acest cadru. Cei care sunt uh, responsabili mm, de aceste analize nu uh, se mai bucură de încrederea publicului. Uneori se vorbește despre o analiză care, o revizuire care ar trebui făcută față de această procedură și trebuie să vedem care sunt argumentele din spatele acestei inițiative am vorbit despre echitate, despre independență. Uh, această evaluare ar trebui să fie făcută în mod independent pentru că afectează viitorul uh, protecției mediului. Mulțumesc, uh, cartonaș albastru ridicat de domnul um, Lightfried. Aveți jumătate de minut, vă rog frau präsidentin! es kann nicht sein dass ich die kollegin falsch verstanden habe. Mulțumesc, doamnă președinte. Poate că nu am înțeles eu bine ce a spus colega noastră. Cred că este important să existe reguli și acestea să fie respectate. Nu putem să fim delăsători. Regulile trebuie respectate întotdeauna. Întrebarea mea este așadar, ați spus dumneavoastră că regulile trebuie respectate indiferent de consecințe sau de condiții? Doamna Mocunaite, vă rugăm să răspundeți dacă doriți. Vreți să răspundeți? te Da, aș vrea să spun că da, este deosebit de important să se respecte regulile, însă uneori eh, există cazuri în care grupuri de interese încearcă să manipuleze opinia publică și încearcă să influențeze proiectele. Însă, spuneam că independența și analiza sunt extrem de importante. Opiniile experților trebuie să fie prezentate în toate cazurile. Bun, mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamna Kallenbach. Un minut. Doamnă președintă, domnule comisar, dragi colegi, această discuție ne arată încă o dată că ne confruntăm cu mari probleme de comunicare în ceea ce privește protecția mediului. De fiecare dată, protecția mediului, economia și interesele la fața locului se dovedesc a fi în contradicție. Mediul trebuie să fie un factor important pentru economie. E un lucru care nu e suficient de bine accentuat măsurile care asigură protecția mediului și a naturii pot să, aducă, pot să ducă la crearea de locuri de muncă. De regulă, discuția este polarizată, fie protecția naturii, fie locuri de muncă. Și aș dori să vă invit Uh, să începeți o activitate de sensibilizare în acest domeniu, fiindcă ambele părți trebuie să înțeleagă că avem un, nevoie de un mediu pentru ca economia să poată funcționa. Domnul Ramsdorf, un minut. Mulțumesc. Austria a decis să voteze împotriva centralei nucleare și a fost o situație unică în Europa. Cred că acest experiment a fost destul de costisitor și uh, austriacii nu pot obliga pe nimeni să uh, aibă aceeași abordare. Mulțumesc, domnul Viland. Aveți cuvântul un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt destul de satisfăcut de răspunsul domnului comisar, însă aș dori să-l rog să-mi precizeze un punct. Dispozițiile actuale prevăd faptul că pârtile de schi nu pot fi incluse în calculul suprafețelor dacă există uh, proiecte de construcții acolo. Tot ceea ce vizează pârtile de schi și toate instalațiile utilizate de schiori și suprafețele utilizate de schiori nu sunt luate în calcul. Așadar, utilizarea unei suprafețe în uh, scopuri destinate doar naturii ar trebui să fie luate în calcul. Domnule comisar, știți că în anumite state membre Comisia de Petiții are posibilitatea de a bloca lucrurile și cred că ar fi important ca împreună cu Comisia și cu Consiliul să putem să cădem de acord și să stabilim o înghețare a proiectelor. Mulțumesc. Domnul Zeber a ridicat cartonașul albastru. Vreați să puneți o întrebare? O jumătate de minut, vă rog. Da, Domnul Viland este jurist. Și, deci, cei care merg la munte să se plimbe, să facă excursii, trebuie și ei să fie luați în calcul, pentru că utilizează uneori uh, telescaunele. Uh, se consideră că și ei au un impact asupra mediului în regiunea respectivă. Vă rugăm să ne spuneți ce trebuie să fie luat în considerare și ce nu. Da, natura nu este proprietatea asociațiilor de protecție a naturii și uh, populația trebuie să poată să se bucure de natură nu cred că la cazul Damul ar fi trebuit să se blocheze proiectele. Mulțumesc, domnule Viland, ați fost cât se poate de succint. Vom da acum cuvântul domnului comisar pentru a încheia discuția. Frau Präsidentin, Doamnă președintă, doamnelor și domnilor deputați, constatăm cu toții că există aici o serie de lucruri care nu au evoluat așa cum ar fi trebuit. Cred însă că am putut constata că aceste niveluri limită nu au fost corect aplicate, nu s-a făcut o examinare, o evaluare a impactului și nici nu a existat un studiu cu privire la protecția mediului. În Austria, în ceea ce privește evaluările de impact asupra mediului, trebuie să fie luate măsuri suplimentare pentru ca legislația europeană să fie uh, în totalitate respectată. În plus, anumite aspecte care țin de construcții, de exemplu, construcția locurilor de parcare trebuie să fie supuse unui studiu, dar studiul trebuie să ia în considerare proiectul în ansamblul său, incluzând partea de proiecte imobiliare. Putem spune, deci, că lucrurile evoluează în prezent. Poluarea fonică, de asemenea, este importantă, la fel de importantă ca alte tipuri de impact asupra naturii. Comisia s-a întrebat dacă este cazul să sesizăm Curtea de la Luxemburg cu privire la încălcarea tratatului și am hotărât că nu vom face acest lucru. Credem că trebuie să fie revizuită această directivă și trebuie să fie luate în considerare și aspectele legate de schimbările climatice, de diversitatea biologică și trebuie să se ia în considerare și hotărârile Curții Europene care permit clarificarea anumitor aspecte. Foarte important. În al treilea rând, doamna Lichtenberger am constatat că în ceea ce privește transparența, și consultarea opiniei publice, aceste lucruri uh, nu au fost făcute suficient și va fi trimisă o scrisoare pentru a stabili dacă prin această evaluare se garantează transparența și se asigură o consultare suficientă a publicului. Va fi trimis un răspuns scris pe acest subiect. <clears throat> Cred că trebuie să se efectueze o revizuire a acestei directive europene. Ați întrebat uh, cum trebuie să fie interpretată definiția suprafețelor. Atunci când se construiește, de exemplu, o instalație mecanică, nu trebuie să fie luată în considerare exclusiv suprafața care se află sub aceste instalații mecanice. Trebuie să se ia în considerare și construcțiile necesare pentru, de exemplu, întreținerea pârtilor. Există o serie de elemente care nu vor fi luate în considerare, însă lucrurile trebuie să fie definite mult mai clar în versiunea revizuită a directivei. O altă întrebare a fost dacă putem interveni mai devreme în cadrul acestui proces. Dacă plângerea apare la 5 ani după încheierea proiectului, este clar că aici există o problemă. Trebuie de asemenea să se ia în considerare și principiul subsidiarității. Statele membre sunt cele responsabile, în primul rând, de implementarea legislației europene și trebuie să identifice, sigur, și un bun echilibru între economie și protecția mediului. Mulțumesc, domnule comisar. Au fost niște discuții foarte interesante, acum uh, le-am încheiat și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este o întrebare cu solicitare de răspuns oral pentru comisie cu privire la anuarele